Good afternoon, my dear distinguished colleagues. Uh, let me open the... Bună ziua, stimați colegi. Deschid uh, sesiunea de după amiază a reuniunii noastre și dați-mi voie să îl invit pe domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, pe domnul Verheugen. Următorul punct de pe ordinea de zi constă într-un schimb de vederi cu domnul comisar Verheugen, voi începe prin a-i da cuvântul pentru declarația introductivă, apoi vom putea face schimb de opinii. Vă rog, aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere această nouă ocazie de a avea un schimb de vederi cu domniile voastre cu privire la o problemă atât de însemnată. Ne vom ocupa, de asemenea, în discuția noastră și de câteva lucruri care țin de un termen mai îndelungat în timp. Voi începe cu un document pe care sper să îl putem definitiva împreună cât mai curând, și anume așa numitul pachet privind fermierii, pe care Comisia l-a înaintat în decembrie. Toată lumea din această sală cred că știe foarte bine faptul că industria farmaceutică este unul dintre sectoarele cele mai dinamice din Europa. Suntem cu toții de acord că este un sector foarte important pentru dezvoltarea societății noastre democratice, deoarece e un sector foarte important pentru multă lume, de vreme ce este vorba de sănătate. Societatea europeană este una pe cale de îmbătrânire, ceea ce face ca serviciile de sănătate să fie din ce în ce mai importante. În ultimii ani am întreprins măsuri foarte importante în acest sens. Ne-am adus o contribuție însemnată la protejarea sănătății cetățenilor Uniunii Europene. Un aspect deosebit de important a fost faptul că am reușit să ne punem de acord pe o serie întreagă de obiective. Ori de câte ori vorbim despre un regulament în ceea ce privește serviciile de sănătate, sănătatea și siguranța oamenilor au o prioritate absolută. Nu se pune problema de a intra în concurență aici, nu se pune problema de a renunța doar la birocrație. Sigur că toate aceste lucruri sunt foarte importante, însă fundamentală este siguranța și sănătatea cetățenilor noștri. Noi am adoptat patru acte normative foarte importante care sunt susținute de aceste principii. Produsele farmaceutice pentru copii, terapiile novatoare, proceduri de autorizare mai uh, adecvate pentru medicamente, și reziduri din substanțele active farmaceutice în uh, furaje de origine anim în alimente de origine animală. Dar nu e vorba doar de aceste acte normative. Mai există acum pe masa noastră de lucru și propunerea înaintată de comisie în luna decembrie. Mai există de asemenea o comunicare de ordin politic și aș dori să încep acum cu problema contrafacerii. Drept să vă spun, așa, direct, cum se și cade atunci când vorbesc cu dumneavoastră, Parlamentul European a fost cel care a atras atenția asupra acestei probleme. Am purtat o serie întreagă de dezbateri pe această temă, care mi-au arătat, mie personal, că ne confruntăm într-adevăr cu o problemă care încă în Europa nu devenise o problemă acută, gravă, dar care avea să devină așa dacă stăteam cu mâinile în sân. Așa că am luat hotărârea să acționăm rapid și nu să stăm și să așteptăm până când uh, realitatea, evenimentele, viața ne, ne-ar obliga să luăm măsuri. Dacă ați uh, citit uh, propunerile comisiei, ați putut vedea că contrafacerea poate să reprezinte o problemă în uh, uh comerțul uh, legal cu produse farmaceutice. Să nu credeți că nu este așa, fiindcă atunci vă înșelați. Încă din 2005, produse farmaceutice contrafăcute au fost confiscate la frontierele noastre externe și era vorba nu de, doar de produse achiziționate prin internet. În anul 2007, spre deosebire de situația din anii 2004-2005, s-a constatat un, o tendință ascendentă. Produsele farmaceutice contrafăcute intraseră deja pe lanțul comercial legal. Dacă într-o farmacie din acest lanț există măcar un singur pachet care conține produse farmaceutice contrafăcute, atunci acest lucru poate să ducă la retragerea de pe piață a sute de mii de astfel de pachete uh, de produse, lucru care este extrem de costisitor pentru că e vorba deci de sute de uh, mii de pachete de produs și de tot atâția pacienți. Este important ca pacienții să aibă încredere în calitatea produselor farmaceutice legale și Tocmai de aceea vrem să ne asigurăm că avem norme juridice clare care se aplică tuturor participanților la piață fără niciun fel de excepție. Vrem să îmbunătățim monitorizarea tranzi tranzitului și a exporturilor și la baza acestei propuneri se află o serie de criterii care trebuie să fie aplicate fiecărui produs farmaceutic. Forma farmaceutic. Este vorba de uh, aplicarea unor uh, um, modalități de închidere a pachetului care să arate pacientului că pachetul nu a fost desigilat, deci sigilii, există mijloace tehnice prin care ne putem asigura că pachetul poate fi uh, obiectul unei trasabilități îmbunătățite. Există de asemenea o serie întreagă de alte măsuri pentru monitorizarea siguranței comerțului cu aceste produse. Acum o să mă refer la o campanie destul de ciudată care a fost uh, declanșată. Se pare că Există un fel de piață paralelă a produselor medicamentoase. Și în urma hotărârii Curții Europene de Justiție, s-a constatat că este vorba de o activitate economică absolut legală, care nu este cazul să fie modificată, însă în același timp trebuie să fie foarte clar că, din punctul de vedere al siguranței produsului, o piață paralelă trebuie să se supune exact aceleași cerințe ca și uh, piața obișnuită. Nimeni nu trebuie să se bucure de privilegii, nimeni nu trebuie să fie dezavantajat. În ce privește legislația privind uh, produsele farmaceutice se, va, se vor monitoriza aceste produse care au fost deja aprobate. Pentru că din momentul aprobării unui uh, deși a fost aprobat, să zicem, un produs farmaceutic, se poate constata ulterior că acesta ar putea să aibă efecte uh, nedorite care nu au fost identificate anterior. Ori avem nevoie de uh, punerea în funcțiune a unui sistem care să ne permită să luăm măsuri rapide și eficiente uh, în cazul în care acest lucru este necesar. Producătorii trebuie să introducă un sistem de monitorizare adecvat Trebuie să existe un sistem de notificare a oricărui uh, efect uh, secundar uh, nedorit. Însă, până la urmă, este important și ca pacienții să se implice, să fie pacienți informați, în cunoștință de cauză. Ei trebuie să poată să își dea seama în cazul în care există efecte secundare nedormite, nedorite, în cazul în care se simt uh, într-un fel sau altul uh, uh, păgubiți de respectivele medicamente, să ia imediat măsuri să-și informeze medicul de familie. M-am referit deja la problema mai bunei informări a pacienților. E un subiect destul de dificil, asupra căruia am discutat uh, de multe ori, destul de aprins. La audierea din 2004 m-ați întrebat, mi-ați adresat o serie de întrebări pe această temă, dar aș începe acum prin a repeta ceea ce am spus atunci. Este vorba, practic, de ideea de a ne asigura că pacienții și drepturile acestora sunt preocuparea noastră principală. Practic, tot acest pachet legislativ pe care îl propunem se învârte în jurul oamenilor. Am spus că sănătatea cetățenilor este una dintre averile cele mai importante de care dispun aceștia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să știm exact cum stau lucrurile cu starea de sănătate, avem mijloace de comunicare performante la dispoziție și trebuie să le folosim în, mod cel, în modul cel mai eficient. Sigur, nu toată lumea are acces la internet, nu toată lumea înțelege limba engleză, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să știi care este sursa informației de care dispui și, pe de altă parte, nu putem nici să știm dacă întotdeauna informațiile aflate la dispoziția noastră pe internet sunt cele mai corecte. Știu că informarea pacienților este un subiect uh, controversat. Și aș dori să vă reamintesc unul dintre principiile cele mai importante din orice democrație. Într-o democrație nu poți să te plângi dacă cetățenii vor să fie informați. Trebuie pur și simplu să iei măsuri în cazul în care aceștia nu sunt suficient de bine informați și asta este o chestiune extrem de importantă. Pe mine m-a surprins întotdeauna în aceste dezbateri faptul că s-a pus întrebarea de ce e necesară această informație. De ce? Întrebarea mea este exact opusul. De ce ar trebui pacienții să nu fie suficient de bine informați? În prezent, uh, pacienții caută informațiile care le sunt necesare în mod proactiv și toată lumea, în familie, în cercul de prieteni și cunoștințe, are ocazia să afle informațiile de care are nevoie. În cazul în care o persoană pe care o cunoști sau care face parte din familia ta este afectată de o persoană, de o boală, chiar dacă există foarte puțină speranță că vreun, vreo, vreun tratament ar putea să-i aducă însănătoșirea, trebuie ca respectiva persoană sau cineva în numele său să facă absolut tot ce poate pentru a uh, afla informația aceasta pentru a avea acces la respectivul tratament. Și asta este o realitate. În viață așa se întâmplă. Este de-al un lucru pe care medicii practicieni le spun mereu. Vin pacienții la doctor și le spun, uite, am aflat de cutare medicament, eu de ce nu pot să-l iau? Pacienții întreabă de ce nu pot fi supuși la un anumit tratament, de exemplu, iar medicului va fi greu să le explice că terapia respectivă nu a fost încă testată, nu este disponibilă. Însă această nevoie de a obține informații nu are cum să fie pusă la îndoială, niciun caz. Aș vrea de asemenea să vă spun că situația actuală de care ne bucurăm nu are în vedere în mod suficient dreptul de informare. V-am spus deja că situația actuală a provocat de asemenea tratamente inegale, un tratament inegal. Adică cetățenii cei mai culți, cei mai bine pregătiți au un acces sporit la informații. Și de multe ori cei care sunt în vârstă, cei care au cea mai mare nevoie de aceste tratamente sunt cei defavorizați și sunt cei care nu au un acces suficient la informații. În urmă cu câteva zile, un deputat mi-a trimis un articol de presă în care este criticată propunerea pe care vă prezint acum. În acest articol se spune că Comisia Europeană um, atenuează oarecum măsurile privind publicitatea medicamentelor. Ei bine, interdicția publicității nu este pusă sub semnul întrebării. Este nelimitată pentru medicamentele care se dau pe rețetă. Însă, trebuie să vă spun un lucru. Eu nu voi accepta niciodată ca cineva să spună că nu se poate face diferența între informare și publicitate. Dar nu, toată lumea știe, orice corespondent de presă știe acest lucru. Și Parlamentul, zi de zi, prin activitatea sa, demonstrează acest lucru. Deci, pe baza acestor considerente, Comisia a venit cu următoarea propunere. În anumite condiții pot fi oferite anumite informații. Subliniez anumite informații care au fost uh, testate de către autorități. Și acest lucru poate apărea în instrucțiunile care apar în uh, pachetul de medicamente. În Marea Britanie s-au făcut uh, mai multe studii, studii um, făcute de către Agenția Europeană a Medicamentelor și după ce s-au făcut aceste studii, EMEA și-a schimbat poziția. S-a văzut că 5% din toate veniturile spitalicești sunt datorate unei ingerări neadecvate de medicamente și jumătate din această cantitate ar fi putut fi evitată dacă pacienții ar fi fost uh, informați. Și asta e important, deoarece în domeniul uh, sănătății publice trebuie să fim precauți atunci când oferim toate aceste informații pacienților. Asta, bineînțeles, ar putea duce la o creștere vertiginoasă a cheltuielilor pentru casele de asigurări, deoarece nu pot fi plătite toate aceste cheltuieli. Însă acest argument nu stă în picioare, deoarece studiile au demonstrat că un pacient informat nu este pacientul cel mai costisitor. Nu, un pacient bine informat ar contribui la un control mai bun al costurilor din sistemul sanitar. În al doilea rând, informațiile la care mă refer pot apărea pe internet sau în niște răspunsuri concrete la întrebări concrete în publicații, în reviste specializate. Deși definiția unei publicații specializate ține de statele membre. Bineînțeles, ar putea fi vorba de o revistă specializată în domeniul medicinei care nu tratează decât uh, teme medicale. Însă, după părerea mea, dacă o revistă normală sau un ziar normal are o secțiune despre temele sanitare, e bine, în această secțiune ar putea fi publicate aceste informații. Însă, după cum spuneam, definiția exactă a acestor uh, reviste specializate e de latitudinea statelor membre. De asemenea, trebuie respectate niște criterii stricte de calitate și, de asemenea, statele membre trebuie să introducă niște mecanisme de control eficiente și controlul trebuie să aibă loc înainte de publicarea informațiilor în cadrul unui sistem de informare eficient, care în unele state membre există deja bineînțeles, va fi posibil să avem și anumite derogări. Prin urmare, controlul ex post nu poate avea loc decât acolo unde există un sistem care să ofere aceeași siguranță ca și sistemul de controle ex ante. Aceasta este propunerea. Aș vrea să vă spun că în comunicarea comisiei sunt numerate o serie de chestiuni relevante de exemplu, o colaborare internațională consolidată ca element fundamental pentru a îmbunătăți și asigura competitivitatea industriei noastre farmaceutice și că siguranța produselor farmaceutice trebuie garantate. În comunicare se spune clar ce măsuri concrete trebuie adoptate în mod treptat pentru forumul farmacologic care în toamna anului 2008 și-a prezentat un raport cu concluzii. Mă bucur foarte mult să văd că Parlamentul European i-a numit pe diferiți raportori pentru diferitele propuneri din pachet. Deja m-am întâlnit cu câțiva dintre acești raportori și ca de obicei le vom oferi sprijinul nostru total și sper ca acest pachet să fie analizat cât mai repede, sper să progreseze cât mai repede, deoarece interesele sanitare comunitare ar avea de câștigat. Și acum voi ajunge la o temă care are o legătură cu produsele farmaceutice și anume cosmeticele. În cadrul legislativ european avem o propunere privind sectorul produselor cosmetice. Avem 55 de acte legislative în această propunere, care ar însemna să reducem cu aproape 50% costul birocratic. În acest domeniu am făcut progrese mari. Am uh, avut deliberări și mă bucur că atât Parlamentul cât și Consiliul ajung, sunt pe cale să ajungă la o poziție comună. Pentru noi este un semn bun, deoarece am dorit să încheiem această temă în prima lectură, înainte de încheierea mandatului actual al Parlamentului European. Dacă nu mă înșel, este un singur punct uh, controversat și anume chestiunea materialelor, uh, nanomaterialelor. Cum vom aborda această chestiune a nanomaterialelor pe care le folosește industria cosmetică. După cum știți, Comisia prevede un sistem de autorizare pentru anumite produse și uh, înștiințare pentru alte produse. Și deoarece astăzi a avut loc un trialog al cărui rezultat nu-l cunosc, nu vreau să vin aici cu uh, teorii, ci vreau să vă spun că pe mine mă interesează foarte mult să se ajungă la o soluție. Comisia va face tot posibilul pentru a ajunge la o astfel de soluție. Eu uh, L-am oferit deja raportorilor posibilitatea de a discuta. Comisia vă va ajuta și cred că nu va fi foarte greu să ajungem la un uh, compromis rezonabil. În ceea ce privește nanomaterialele, aș vrea să vă spun următoarele lucruri. Este vorba despre o chestiune pe care am uh, remarcat-o și în alte domenii. Noi am dorit ca legislația noastră să se bazeze pe niște baze științifice solide. Asta ne cere și comunitatea internațională, însă nu întotdeauna cunoștințele științifice pe care le avem sunt suficient de clare și fără echivoc. Uneori acestea se bat cap în cap recent pot să vă spun că am avut uh, o, o situație de acest fel de două ori. Avem cunoștințe științifice contradictorii. Și într-o chestiune complexă și importantă Substanțele substanțelor, era vorba de substanțele chimice în jucă, la jucării și a doua situație era vorba de manipularea cărnii de pui importate carne care era tratată cu anumite substanțe antibacteriene derivate din clor. În ambele cazuri, informațiile științifice pe care le aveam noi la dispoziție erau cel puțin parțial contradictorii. În ceea ce privește nanomaterialele, situația este aceeași. Și aș vrea să vă spun că trebuie să ne sporim eforturile trebuie să încercăm să avem cât mai multe cunoștințe în legătură cu, efort, cu efectele acestor nanomateriale și trebuie să depunem orice efort pentru a vedea care va fi baza științifică. De asemenea, va, vom informa Parlamentul pentru a putea atrage concluziile de rigoare. Eu unul am o abordare deschisă. Dacă vom demonstra faptul că nu există niciun pericol, e bine, atunci vom ajunge la, niște, la concluziile de rigoare. Bineînțeles, s-ar putea să se întâmple tocmai opusul. De multe ori există pericole chiar și acolo unde noi nu ne-am fi gândit că ar putea exista. Însă, în ceea ce privește modul concret de abordare a nanomaterialelor în directivă, acest lucru îl voi discuta în mod detaliat cu raportorii, știind uh, exact care sunt uh, discuțiile dintre Parlament și Consiliu. De asemenea, vom discuta despre contrafacerea de cosmetice. Gândiți-vă, de exemplu, un produs cosmetic aplicat pe piele poate avea efecte nedorite. De aceea, e fundamental să sporim protecția consumatorilor. După părerea mea, ar fi rezonabil să avem un considerent care să se refere la o legislație orizontală și la angajamentele luate de toți participanții la lanțul de distribuție. În ceea ce privește supravegherea pieței, sunt de acord să se introducă o prevedere care să arate clar că supravegherea produselor farmacologice va împiedica difuzarea, răspândirea de produse falsificate, contrafăcute. Domnul și domnilor, aș dori să mă refer acum la o temă care depășește cadrul uh, legislativ actual. Din punct de vedere programatic, uh, este o temă prevăzută pentru următorul mandat. O temă care pe fundalul uh, crizei actuale este deosebit de importantă și trebuie tratată. Cred că în ultimii ani am învățat cu toții din ce în ce mai mult un lucru. Și anume această rivalitate între ecologie și economie trebuie depășită, deoarece nu are niciun rost. Asta mai ales când știm că au loc schimbări climatice. Uniunea Europeană trebuie să fie un model, să dea exemplu în ceea ce privește lupta împotriva schimbării climatice și ne-am dat seama că această problemă depășește mult mai mult simpla reducere de gaze cu efect de seră. În realitate este uh, necesar să ne îndreptăm către o producție industrială durabilă, orientată către durabilitate. Și dacă ar fi să spun asta în engleză, ar spune pe șleau că e vorba despre a Green Industrial Revolution, o revoluție industrială ecologică. Însă, dat fiind că vorbesc limba germană, știți că în germană termenul verde are o nuanță politică bine marcată. Însă, în orice caz, despre asta este vorba, despre o nouă orientare a întregii industrii europene pentru a avea o mai mare eficiență energetică. Consumul energetic trebuie să fie minim, Și de asemenea, consumul de resurse naturale și de materii prime trebuie, prime trebuie să fie cât mai redus. Avem nevoie de o economie care să aibă un efect cât mai redus asupra mediului înconjurător. Și eu nu trebuie să vă explic uh, care sunt argumentele ecologice, însă există de asemenea și o justificare economică pentru care ar trebui să acționăm acum. Poziția noastră pe, în economia internațională pe viitor va avea de câștigat, se va îmbunătăți dacă noi nu vom fi doar capabili să oferim tehnologie în domeniu. Deja piețele au evoluat rapid, există sectoare uh, Uh, care se descurcă foarte bine, de altfel singurul sector care nu este în criză, însă asta nu e suficient. Produsele pe care le vom oferi trebuie să fie niște produse care să-i ajute și pe ceilalți să, să-și soluționeze problemele de mediu înconjurător. Gândiți-vă, de exemplu, da, la materialele de construcții. Uh, nici măcar nu vă puteți imagina efectul pe care l-am putea obține prin utilizarea unor materiale de construcție care să fie ecologice. În uh, prezent, pe piața europeană există materiale de construcție care reduc consumul uh, energetic într-o locuință normală. Putem construi deja case care nu doar nu consumă energie, ci case care produc un excedent de energie și asta datorită utilizării acestor materiale de construcție. Materiale inteligente din punct de vedere ecologic. Gândiți-vă care ar fi avantajele pentru China. China ar putea să își soluționeze problema gravă pe care o are legată de risipa de energie printr-o formă de construcție, printr-o modalitate de construcție diferită. Deci vă puteți imagina Automobilele sunt un alt exemplu. Indiferent de criza prin care trece industria automobilistică europeană și nu doar cea europeană, ci la nivel internațional, deci ceea ce e clar e că automobilul viitorului trebuie să consume puțină energie, trebuie să fie eficient. Și în viitor vom reuși să avem un astfel de automobil. Industria europeană se află la o răscruce de drumuri. E clar că e greu să abordăm criza acum. Însă după ce această criză se va fi terminat peste câțiva ani, peste câțiva ani, atunci fabricanții de autovehicole vor dispune de posibilități mai bune pe piața internațională, deoarece autovehicolele ecologice sunt uh, mașina viitorului. Anul trecut v-am făcut o propunere privind un plan de acțiune pentru o politică industrială durabilă. Acest plan de acțiune completează propunerile pe care le avem în domeniul luptei împotriva schimbării climatice de la Comisie și de la Consiliu. Prin acest pachet vrem să introducem o serie de condiții cadru care vor ajuta industria europeană să-și uh, îmbunătățească proprietățile energetice ale produselor sale. De asemenea, vrem să profităm de pe urma forțelor de pe piață. Trebuie să motivăm cererea pentru ca aceste produse ecologice să fie cerute de către consumatori pentru că astfel aceste produse să impună mai bine pe piață. Trebuie să înlesnim informarea consumatorilor, deoarece doar un consumator bine informat, care știe care sunt proprietățile de eficiență energetică sau de balanță energetică a unui produs, poate hotărâ să achiziționeze un anumit produs. Consumatorii cred eu că vor fi principalii noștri aliați pentru a putea face această transformare ecologică. De asemenea, vreau să vă spun că atunci când am uh, aprobat directiva privind ecodesignul în aprilie 2007, am dat un pas uh, înainte important. Este un exemplu de politică integrată a produselor în Europa, deoarece se ia în calcul impactul produsului pe întreaga durată de viață, în întregul ciclu de viață. Prin o astfel de directivă contribuim la reducerea de emisii. Ieri, Comisia a propus ca această directivă să se extindă și să includă toate produsele care au legătură cu energia. Deci nu doar produsele de, care consumă energie, ci și acele produse care, atunci când sunt folosite, au influență asupra energiei. Materiale de construcții, ferestre, materiale de izolare, um, capetele de la duș. Produse care au un mare impact asupra consumului de energie. Eu cred că în prezent uh, e inteligent să ne concentrăm pe acele produse care ar putea duce la un impact uh, pozitiv și rapid asupra mediului înconjurător și al consumului de energie, însă eu sunt convins că pe termen mediu și lung, eficiența tuturor produselor europene va trebui să se îmbunătățească, la fel și eficiența lor energetică. Și sunt uh, convins și am încredere în faptul că vom reuși să aprobăm această directivă cât mai repede, să o punem în aplicare pentru a ne asigura că se vor lua toate măsurile necesare pentru a avea niște produse energetice mai eficiente care să se impună pe piață. În ultimul rând, domnilor și domnilor, v-am vorbit despre programul nostru politic care, din păcate, nu va putea fi um, dus la bun sfârșit um, înainte de încheierea mandatului parlamentar. Vi l-am prezentat pentru a ști că acesta este firul nostru roșu pentru următorul mandat, este firul nostru călăuzitor și pentru comisie în următoarea sa legislatură. În ultimii ani am prezentat o serie de propuneri legislative unice în întreaga lume care ne-au permis să căpătăm o anumită experiență, experiență care ne arată că ne aflăm pe direcția cea bună. Și aș vrea să vă rog un lucru, să nu vă lăsați influențați de cei care spun că trecem printr-o criză, criză și că prin urmare ar trebui să lăsăm deoparte toate aceste teme, că ar trebui să veghem doar la relansarea consumului. Da, într-adevăr, eu sunt de acord, cererea trebuie reactivată peste tot, însă nu există niciun motiv care să ne împiedice ca în același timp să vegem la, în ceea ce privește creșterea cererii pentru produse ecologice. De asemenea, cred că e important ca pe perioada crizei să ne asigurăm că măsurile pe termen scurt pe care va trebui să le adoptăm pentru a combate criza, deci trebuie să vegem ca aceste măsuri să nu devină niște amenințări pentru obiectivele noastre pe termen lung. Eu am în minte o politică industrială durabilă, un exemplu bun care ne va arăta că este posibil să facem toate acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult. Avem 40 uh, de minute pentru un schimb de opinie, o sesiune de întrebări și răspunsuri. 10 persoane s-au înscris, le voi citi și voi închide lista. It's uh, Bois, uh, Dagmar Parent, uh, Mr. Adamo, Uh, Christina Klaas, Peter Lise, Gutierrez Cortines, uh, Mr. Kramer, McEwan, Thomas Sulmer, Harold Doyle. Is it all? Andrus Wickman will be added to the list. De asemenea, Andrus Wickman, Cathy Sinot. Mai dorește cineva? Dacă nu, închidem aici lista vorbitorilor. Așa cum ne obiceiul, cred că vom face o rundă de patru deputați și după aceea vom da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. John, te rog. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului Verhoeven pentru acest tur de orizont pe care l-a făcut. Un orizont uh, mai distant dincolo de mandatul Comisiei și de perioada alegerilor. Aș vrea să mă centrez acum pe două aspecte. În primul rând, referința dumneavoastră la construcții eficiente din punct de vedere energetic și de asemenea la bunuri și servicii eficiente energetic. Sunt de acord cu dumneavoastră că spre acolo ar trebui să ne îndreptăm. Întrebarea mea este ce facem pentru a ajuta acest lucru nu doar prin legislație, ci și prin procedurile de achiziții publice. Comisia și Parlamentul au o putere foarte importantă în ceea ce privește achizițiile publice și dacă ar utiliza-o pentru propriile clădiri, bunuri, servicii și așa mai departe, ci și uh, prin uh, BEI, prin uh, alte organisme precum ECO și așa mai departe. Cum am putea uh, extinde această utilizare? Un al doilea element, aș vrea să revin la pachetul farmaceutic. Sunt de acord cu multe din cele spuse aici, domnul comisar. Aș vrea însă să existe, să mă asigur că există o coordonare între directoratele diverse implicate în acest domeniu. Mă gândesc la problema securității pacienților, care are legătură cu chestiunile transfrontaliere aici. Așteptăm o măsură. Avem de asemenea produsele farmaceutice, avem uh, problema um, rănilor produse de, de siringi, la care s-a referit de asemenea domnul comisar și de asemenea verificările pentru profesia de sănătate și care vine din partea doamnei Vasiliu și așa mai departe. Deci există un plan de coordonare între toate aceste domenii pentru a-i proteja pe pacienți. Și o a doua întrebare referitoare la această chestiune, informația pentru pacienți, este absolut necesară și dorită de grupurile de pacienți. Însă dumneavoastră ați spus pe drept cuvânt că nu vreți publicitate și de asemenea ne-ați spus că este foarte posibil să facem această diferență clară între informație și publicitate. Însă există și o zonă gri în mijloc între cele două care se referă la plasarea pe piața produselor. Și vreau să ne asigurăm că nu există niciun lacună Uh, legislativă, de exemplu atunci când se prezintă aceste produse în seriale la televizor sau la, la radio și există mod indirect această publicitate indirectă, subliminală către uh, telespectator, care nu este propriu-zis publicitate, dar știți ce, ce vreau să spun cu aceasta. Vreau să ne ajutați să clarificăm acest aspect. Mulțumesc, doamna Rod Berend. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar. E o adevărată plăcere să vă vedem că sunteți în formă atât de bună. Aș vrea să fac câteva observații în legătură cu pachetul farmaceutic și după aceea am câteva lucruri de spus în legătură cu produsele cosmetice. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și anume, liniile de dezbatere sunt oarecum surprinzătoare în unele dintre aceste propuneri. Pentru că, fiind vorba aici de contrafacerea medicamentelor, o adevărată problemă și foarte periculoasă, nu înțeleg cum de se poate dezbate în primul rând despre comerțul paralel. Și un alt lucru pe care nu l-am înțeles, și anume că cea de-a doua reflexie în unele state membre, este aceea referitoare la uh, creșterea cheltuielilor de sănătate. Nu înțeleg acest lucru. Când vorbim de uh, bugetul pentru anumite medicamente și de contrafacerea medicamentelor, când există pacienți care iau medicamente contrafăcute și din cauza asta după aceea mor, e clar că trebuie să ne ocupăm de aceste cazuri și trebuie să adoptăm niște măsuri prin care să prevenim apariția uh, unor astfel de cazuri și a contrafacerii medicamentelor atât de importante. Și eu, ca om politic, bineînțeles că toată lumea așteaptă de la mine să vin cu soluții inteligente și la același lucru mă aștept uh, și de la toți actorii implicați în industrie. Noi suntem cei care stabilim un cadru pentru a evita pe cât posibil contrafacerile și în acest cadru legislativ trebuie să se ajungă la soluții inteligente din partea actorilor implicați în acest sector. Ceea ce mă surprinde și mai mult referitor la contrafaceri mai mult decât acea dezbatere referitoare la comerțul paralel, este contrafacerea principiilor active, pentru că această contrafacere se face din ce în ce mai mult în locuri uh, ascunse, în garaje sau cine știe unde, în locuri îndepărtate de Uniunea Europeană. Și e foarte greu să se găsească metodele potrivite pentru a detecta contrafacerea principiilor active în aceste locuri. Și aș vrea să-mi spuneți, domnule comisar, pentru că eu una n-am găsit până acum o soluție convingătoare și nimeni n-a știut să mi-o ofere. Poate dumneavoastră aveți o idee mai bună. Referitor la informația pentru pacienți. Este o temă care mă interesează de decenii, dinainte de a ajunge aici la Parlament. O țară democratică trebuie să-și protejeze categoriile cele mai vulnerabile, pacienții. Noi am făcut foarte multe lucruri până acum, însă în ceea ce privește informația pentru pacienți, informația în legătură cu tratamentul pentru o boală, toate acestea trebuie incluse în acest pachet farmaceutic. Și eu una sper să trimitem acest mesaj foarte clar și anume că informația nu se referă doar la medicament, ci și la multe alte lucruri. De exemplu, dacă un pacient suferă de o boală foarte gravă și trebuie să ia un medicament, trebuie să știe în primul rând care sunt tratamentele disponibile pentru a uh, rezolva probleme, uh, probleme secundare, cum ar fi uh, consecințele psihologice și așa mai departe. Și știu cât de greu este să obții de multe ori informații suplimentare în legătură cu uh, boli foarte grave și eu una cred că sunt destul de, de pricepută să caut informații pe, pe internet și să mă descurc în aceste situații, dar cred că nu toată lumea e în aceeași situație. Trebuie să avem deci un acces democratic la informații și ar trebui ca această informație să fie simplificată, să fie accesibilă, puțin costisitoare pentru pacienții care au nevoie de ea. În concluzie, domnule comisar, aș vrea să spun câteva cuvinte și despre produsele cosmetice. Sunt foarte mulțumită de cooperarea pe care am avut-o cu serviciile direcției dumneavoastră generale. Am reușit să susținem întotdeauna temele care erau importante pentru noi și, de asemenea, Salut faptul că în ceea ce privește nanotehnologiile am analizat cu atenție problemele implicate. Am urmărit cu atenție prezentarea dumneavoastră și cred că l-am înțeles foarte bine și eu nu cred că Parlamentul ar putea fi acuzat că este antiprogresist și că nu permite progresul, nici pe departe, dar cred că cunoștințele noastre în legătură cu nanotehnologiile și cu multe alte tehnologii trebuie să meargă mai departe. Când vorbim despre lucruri pe care le cunoaștem foarte puțin sau nu le cunoaștem deloc, atunci când e vorba de microparticule, despre particole infime care sunt puse la nivelul epidermei pentru persoane în vârstă sau pentru copii, trebuie întotdeauna să fim precauți, să aplicăm acest principiu uh, al vigilenței. Este un principiu esențial pentru noi. Și sunt convinsă că împreună, atât în ceea ce privește înștiințarea pentru aceste tehnologii, cât și în ceea ce privește autorizarea, sunt convinsă că vom ajunge la o soluție foarte bună. Astăzi, la prânz, așa cum ați spus, am avut o întâlnire tripartită și e adevărat că nu întotdeauna părerile noastre sunt aceleași, noi, Parlamentul și Comisia, dar cred că vom ajunge la o soluție până la urmă. Mulțumesc, domnule Adamo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Verhoeven pentru că a venit astăzi aici. În calitate de raportor pentru produse contrafăcute, am să mă refer în special la aceste elemente, și aș vrea în primul rând să vă spun că industria produselor contrafăcute reprezintă 45 de miliarde de euro. Eu susțin abordarea domnului comisar, însă există și câteva lipsuri ale acesteia și am încercat să rezolv această problemă prin amendamente ale mele și ale colegilor mei. Și, în primul rând, domnule comisar, ce înseamnă un medicament contrafăcut? Pentru că comisia a exclus definiția acestor medicamente contrafăcute, pretinzând că nu se ajustează cu câmpul de aplicare al directivei. Eu cred că e nevoie de o astfel de definiție, pentru că este vorba de un act criminal, de un delict și aceasta ar putea duce la promovarea cooperării transfrontaliere pentru a putea lupta împotriva acestei proceduri. Dar fără definiție nu știm ce să căutăm. Și ce se întâmplă cu acel grup de lucru al Organizației Mondiale a Sănătății care luptă împotriva uh, produselor contrafăcute și care încearcă să găsească o definiție. Și atunci ajungem și la câmpul de aplicare. Ce înseamnă un produs medicinal pentru dumneavoastră? În propunerea inițială se vorbește inițial de ingrediente active și de produsul final. Dar ce se întâmplă cu uh, produsele secundare? Pentru că pacientul, practic, uh, ia întregul medicament, unde se face referință la aceste produse secundare utilizate? În unele uh, state membre, de exemplu, unele medicamente sunt rețetate, altele nu. Deci pe noi ne uh, îngrijorează acest aspect și am dorit să existe o armonizare. În ceea ce privește internetul, acesta este un adevărat cal troian al introducerii medicamentelor contrafăcute. Știm că vânzările pe internet sunt, uh, uh, reprezintă vânzările cele mai mari al produselor contrafăcute în Uniunea Europeană și ele nu sunt incluse în această propunere. De aceea dorim să le includem, deși e adevărat că nu există o soluție foarte ușoară în acest sens. În ceea ce privește măsurile de securitate, se uh, face o propunere de serializare a produselor fără a se referi însă și la o armonizare, armonizare absolut necesară pentru ca statele membre să-și mărească cooperarea și pentru a-i urmări pe criminalii care introduc astfel de produse pe piață pentru a ne asigura că toți actorii îndeplinesc standardele internaționale și joacă rolul pe piață, avem nevoie de un sistem mult mai restrictiv. Sunt de acord cu propunerea Comisiei, și anume că abilitatea trebuie împărțită între toți actorii implicați pe piață uh, industrie, în industria farmaceutică. Cheia succesului este de asemenea un proces de conștientizare pentru pacienți și pentru consumatori. Deci trebuie să ținem cont de două elemente, securitatea pacientului și să ne asigurăm că costul până la urmă nu este suportat de consumatori. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ultimul vorbitor, doamna Crista Clas. Mulțumesc, domnule comisar! Am o observație de făcut în ceea ce privește pachetul produselor uh, medicamentoase. Informația și publicitatea. Aici nu s-a ajuns la o soluție foarte clară. Ce se întâmplă, de exemplu, cu revistele de specialitate? Există o revistă pentru farmacii în Germania și reviste specializate pe medicamente. Când apar articole în aceste reviste, mă întreb Cine se asigură că informațiile de acolo sunt informații care sunt publicate de, de medici și sunt acordate de medici? În momentul în care apar astfel de informații, ce fel de norme se aplică în care să avem încredere? Și dumneavoastră ați vorbit de asemenea despre directiva ecodesign și că ați dori să o extindeți la o infinitate de produse. Vreau să vă spun că atunci când aud această expresie infinitate de produse, mi se face pielea găină, domnule comisar. Astăzi am vorbit despre faptul că am putea oferi un cec în alb comisiei și că am putea adopta această propunere prea repede. Nu sunt dispusă să fac acest lucru. Cred că ar trebui mai întâi să vedem care sunt cerințele necesare pentru fiecare produs, pentru că la fiecare produs vor exista dive criterii diferite de evaluare. De aceea nu cred că aici, pe fugă, în grabă, putem permite uh, această infinitate de produse despre care vorbea dumneavoastră. Și pot să vă spun că noi, Parlamentul, putem să ne pronunțăm în legătură cu foarte multe produse și că trebuie să ne gândim și la eficiență. Trebuie să vedem care sunt termenele de expirare atunci când e vorba de retragere de pe piața unui produs. Pentru că produsele au o valoare în sine nu e nevoie de fiecare dată de noi produse care să fie introduse pe piață. Iată de ce vă propun să luăm decizii în fiecare caz. Mulțumesc, domnule comisar, vă rog. Uh, domnule Bauis, aș dori să fac trimitere în răspunsul meu pentru dumneavoastră la o comunicare a Comisiei care a fost um, elaborată mai întâi de domnul McCreevy cu privire la licitațiile ecologice puteți să analizați politicile și diferitele măsuri care au fost propuse în acest domeniu, toate normele care își propun să optimizeze procedurile noastre de achiziții publice. De fapt, pot să vă spun că mă ocup chiar acum de o problemă care are legătură cu această chestiune. Poate că ați aflat din presă Și anume, ne preocupă în prezent, în mod deosebit, faptul că în Europa se produc tot mai multe uh, autovehicule comerciale. S-au uh, produs deja în ultima vreme 40.000 de astfel de autovehicule și au fost Uh, comandate foarte multe altele. Asta înseamnă și noi locuri de muncă. Va trebui însă ca statele membre să își ajusteze programele de infrastructură pentru a face față la toate aceste probleme. În caietul de sarcini din achizițiile publice vor trebui să se introducă și cerințe ecologice sau praguri energetice. <clears throat> Acum, comisia este organizată ca un colegiu de comisari, lucru care garantează coerența măsurilor întreprinse iar colegii care răspund de domeniul sănătății și-au adus de la bun început contribuția în elaborarea acestui pachet de norme legislative. Evident, noi nu putem să vă spunem acum dacă uh, se va schimba repartizarea portofoliilor sau a distribuirii serviciilor nu, este, nu sunt în măsură să vă spun acest lucru, dar de 10 ani de când fac parte din comisie pot să vă spun că actuala organizare a acesteia garantează că toate diferitele dimensiuni ale propunerilor sunt luate în calcul. Vă referesc la o așa numită zonă gri, Doamna Clas a vorbit despre această zonă gri atunci când s-a referit la drepturile pacienților și este adevărat. Există o astfel de zonă gri și să vă dau un exemplu. Atunci când eu am prezentat colegiului de comisari acest pachet legislativ, uh, un ziar german foarte important a publicat un interviu cu un comisar care se ocupa de domeniul medicinei. Și era vorba de vaccinuri în acel uh, interviu, vaccinurile care își propun să prevină cancerul de col uterin. Problema era dacă aceste vaccinuri trebuie sau nu să fie utilizate. Și acest această, și o, o persoană uh, din uh, un cadru universitar specializată în medicină a recomandat Uh, în ziarul acesta cu multă căldură utilizarea acestui vaccin. Articolul acesta ține însă de răspunderea redactorului șef al ziarului respectiv. Or, Posibilele legături care ar putea exista între profesorul universitar care face recomandarea călduroasă respectivă și producătorul vaccinului respectiv ne scapă în acest caz. Nu putem să spunem noi ziarelor ce să publice. Știți foarte bine că în orice publicație există patru domenii în care nu știm exact unde se află linia de demarcație în ceea ce privește sursele de informații. Paginile privitoare la călătorie, la autovehicule, la sănătate și la mod de viață, la stil de viață. În aceste secțiuni ale publicațiilor nu se știe niciodată unde se află linia de demarcație între informarea propriu-zisă și publicitatea mascată. Eu am discutat cu profesioniștii din sector și le-am propus un uh, cod de Uh, bune practici profesionale unde să se spună clar ceea ce este cazul să fie făcut și ceea ce nu. Trebuie însă ca toți actorii din sector să, fie, să se implice. Industria farmaceutică nu este întotdeauna personajul negativ, dar cred că noi am putea, așa cum spunea de exemplu și domnul Bowis, apropo de faptul că nu putem accepta uh, plasarea produselor în uh, serialele de televiziune. Dar uh, cred că această zonă gri ține de anumite preocupări etice. Și în acest sens, cred că operatorii trebuie sensibilizați, însă nu e deloc ușor de făcut un astfel de lucru prin intermediul unei propuneri legislative. Nu pot decât să sper că toate publicațiile uh, de specialitate care se difuzează în prezent în uh, farmacii cum, sau care se adresează farmaciștilor sau care se distribuie în farmacii gratuit cu milioanele, nu pot decât să sper așadar că în aceste publicații de specialitate se respectă linia clară între informarea propriu-zisă și publicitate. Însă îmi dau seama că o astfel de zonă gri există, de aceea ne trebuie un cod de conduită, criterii clare și un sistem eficient de control. Doamna Rodperent, vă mulțumesc pentru complimentele dumneavoastră legate de forma bună în care mă aflu. E adevărat că la așa provocare e nevoie de un om puternic. Și cu toții în prezenți, tu cu toții în prezent, de fapt, ne aflăm în fața unor provocări atât de puternice încât trebuie să fim cu toții în forma ca să putem să le facem față. În ce privește contrafacerea principiilor active, e adevărat 80% din principiile active conținute în medicamentele pe care le folosim în Uniunea Europeană nu sunt fabricate în Uniunea Europeană, ci importate, 80%. Și tocmai din acest motiv am fi putut să luăm măsuri suplimentare în ceea ce privește controlul, însă responsabilitatea prima îi revine aici fabricantului. Acesta trebuie să asigure garanția că substanțele active folosite de el nu sunt falsificate, nu sunt contrafăcute. Trebuie însă să vă spun că sunt deschis observațiilor și propunerilor dumneavoastră. Vă rog să nu ezitați să uh, le înaintați. Uh, în ceea ce privește nanotehnologia, sunt de acord cu ce ați spus și vă mulțumesc. Ne vom reîntâlni și la Strasburg și vom avea atunci ocazia să mai discutăm despre acest subiect. Eu rămân optimist și sunt convins că vom ajunge la un acord în cel mai scurt timp. Ceea ce pot să vă spun încă de pe acum este că sunt întru totul de acord cu observațiile dumneavoastră pe fond. Domnule Adamu, sunteți, ă, suntem, sunt de acord cu dumneavoastră. Aș dori să vă spun că am fost abordat de mai multe ori cu privire la problema așa numitelor farmacii pe internet. Acestora li se aplică, trebuie să vă spun, aceleași principii ca și cele care se aplică farmaciei din colț, din colțul străzii, de aici, din piața Jordan. Așa numitele farmacii pe internet trebuie să respecte exact aceleași reguli în ceea ce privește uh, rețetele, trebuie să fie autorizate și așa mai departe. Dacă însă dumneavoastră sau altcineva are bănuiala că ele reprezintă o poartă deschisă medicamentelor falsificate, atunci trebuie întreprinse măsuri de control. Noi știm cum stau lucrurile în practică. Știm foarte bine că anumite medicamente, care sunt așa numitele medicamente de stil de viață, uh, medicamente foarte scumpe, mm, sunt uh, difuzate pe internet, fără rețetă, dar asta este situația. Asta nu putem împiedica. Nu avem ce face. Dacă există o lipsă în uh, legislație, privind în ceea ce privește comerțul ilegal de medicamente cu medicamente falsificate, această lipsă uh, trebuie uh, eliminată. Și cel mai bun mijloc, din punctul meu de vedere, este cel uh, al controlului. Doamnă Clas, apropo de problema publicității, cred că la această întrebare a dumneavoastră am răspuns deja eu. Nu vroiam de fapt să mă refer la o infinitate de produse, la o listă nesfârșită, ci doar la o listă foarte lungă de produse cărora să li se aplice ce spuneam. Încă o dată, nu este vorba de o listă de produse uh, interminabilă. Dar trebuie să mă concentrez pe o listă de produse foarte clară care să uh, răspundă cerințelor. Există deja norme în vigoare, avem produse care consumă uh, ele însele energie, de exemplu produsele electromenajere. Această listă însă acum a fost extinsă și la alte aparate, alte echipamente care prin utilizarea lor, duc la o creștere a consumului de energie. Or, pe marginea acestor produse s-a declanșat o dezbatere pentru a vedea dacă putem să venim cu o propunere care să meargă și mai departe de eficacitatea energetică și să vorbească chiar de protejarea resurselor în mod mai general. Însă, cred că mai întâi trebuie să adunăm uh, informații, să căpătăm și ceva experiență și abia apoi să tragem linie și să vedem ce propunere putem să facem. E adevărat însă că drumurile pe care încercăm să le croim sunt deocamdată, acoperă deocamdată un teritoriu extrem de vast. Nu nesfârșit, dar în orice caz foarte vast. Mulțumesc! A doua rundă de întrebări, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Aș fi vrut să mă refer la acea chestiune a informației și publicității pentru medicamentele care sunt rețetate, pentru că lucrurile nu sunt așa de simple, domnule comisar. Acea zonă gri despre care vorbea Jim Bois nu se referă doar la problema mm, redacției, se referă și la informația care se regăsește pe internet și la alte forme care sunt prevăzute în propunerea comisiei. Există o astfel de zonă gri. Și ce se întâmplă? Comisia ne spune că informația posibilă în virtutea acestei propuneri nu se consideră a fi publicitate. Însă aici ne aflăm într-o procedură de codecizie și mulți dintre colegii noștri spun că, de fapt, această informație poate fi considerată drept publicitate. Iar în codecizie, rezultatul la care ar trebui să ajungem ar fi aceea de a preciza foarte bine lucrurile, și de a arăta că, de fapt, nu este vorba de publicitate, ci de informare. Propunerea de la comisie nu este destul de bună pentru noi și un lucru e foarte clar, chiar și în cadrul comisiei, comisara care se ocupă de tema de sănătate a făcut până la urmă propuneri mai precise. O a doua chestiune. În ultima legislatură am făcut deja propunerea de a invita reprezentanții ai asociațiilor de pacienți, care trebuiau să fie pe picior de egalitate cu medicii. Pentru că există reprezentanții acestor asociații de pacienți care cunosc foarte bine bolile și pericolele reprezentate de medicamente. Unii dintre ei chiar mai mult decât un medic uh, mediu, să spunem. Însă aici ar trebui să răspundem și la următoarele întrebări. Aceste grupuri de pacienți, de autoajutor, dacă trebuie să-i supunem acelorași criterii la care sunt supuși și medicii, atunci ce facem cu acei pacienți care sunt utilizați de industria farmaceutică? pacienți uh, care sunt uh, invitați, din păcate, de comisie de multe ori și care reprezintă, de fapt, uh, interesele industriei. Ar trebui de aceea să găsim criteriile necesare pentru a preciza care sunt asociațiile de pacienți independenți și un sistem de finanțare pentru ei. În cadrul acestei legislații ar trebui să abordăm această chestiune pentru că este esențială. Și o ultimă întrebare. Dumneavoastră ați vorbit pe bună dreptate de faptul că trebuie să justificăm de ce n-am dorit să oferim o anumită informație și nu de ce trebuie să o dăm. Și aș vrea să mă refer aici la acele informații care sunt date la medicamente, acea foaie plus, cum a fost numită. Aceasta este o opțiune pentru industria farmaceutică și anume aceea de a oferi informa informație suplimentară pe lângă informația dată în mod obișnuit. De ce nu putem vorbi în termen general de acest lucru? Și anume că un medicament poate fi oferit doar dacă există o informație clară, dovedită și pe care pacientul să o înțeleagă în loc de acel limbaj uh, tehnic pe care pacientul de fapt nu-l înțelege. Aceasta, bineînțeles, este o povară în plus pentru industria farmaceutică, însă pacientul ar fi foarte ajutat. Mulțumesc, doamna McEwan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la ceea ce a spus domnul comisar și, de asemenea, domnul Bowis în legătură cu ceea ce face comisia. Cred că comisia face foarte mult și ar fi bine să se coordoneze acest lucru și un cetățean de rând să poată să-și dea seama ce face toată lumea, ce face Mecrivi, ce face Dimas, ce faceți dumneavoastră și după aceea să facem legătura cu acea criză economică. Deci ca să putem transmite un mesaj cetă cetățenilor și ca opinia publică să vadă acest lucru, pentru că de fapt sunt multe lucruri care se fac la nivelul comisiei. De asemenea, salut ceea ce a spus în legătură cu directiva ecodesign. Este un element important în această legislație și sper să facem diferența, să îi ajutăm pe oameni să-și plătească și cheltuierile energetice mai ușor. Referitor la pachetul farmaceutic, eu voi fi raportor pentru directiva uh, farmacovigilenței. Nu am analizat încă îndeajuns această propunere. Am înțeles că nu va fi pentru mandatul acestui Parlament, ci pentru următorul. Dar am o întrebare. Ca o persoană de rând, Comisia ne spune că vrea să introducă un nou rând de informații cheie în ceea ce privește reacțiile adverse ale medicamentelor. Și eu mă întreb care este scopul acestei schimbări pentru că unii dintre actorii de pe piața farmaceutică nu prea sunt de acord cu această idee. În general, primim informații, multe informații în legătură cu ce s-ar putea întâmpla, ce probleme ar putea apărea și nu se spune ce probabilitate e de a apărea toate aceste reacții adverse ar fi util pentru mine să știu dacă acea reacție adversă pe care o am eu este una comună, obișnuită sau nu. Și în felul acesta pot să diferențiez acea reacție adversă, care este importantă cu probabilitate foarte mare de a apărea, de celelalte reacții adverse care nu sunt relevante și care au o probabilitate foarte scăzută. Nu știu dacă se poate face această diferențiere în cadrul informațiilor pe care le oferim în legătură cu medicamente pentru a evita acel dumping al informației, al informației care este abundentă și nu folosește la nimic. Săptămâna trecută, o altă chestiune. Am avut o discuție și um, Vroiam să vă întreb în legătură cu această diferență între informație și publicitate. Cum putem avea, de exemplu, informație neutră în reviste care să vină din partea industriei farmaceutice și această problemă a părților terțe care vorbesc despre tratamente pentru diverse boli și așa mai departe. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră și uh, cum aceasta ar putea acoperi această chestiune a zonei gri care există. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări în legătură cu pachetul farmaceutică. În primul rând, în legătură cu informația oferită pacienților. Am senzația că propunerea comisiei reprezintă un progres, merge pe drumul cel bun, pentru că ea nu interzice publicitatea, dar delimitează foarte bine informația de publicitate. Aș vrea să revin și la cele spuse de Peter Lise. Să nu avem cumva iluzia că prin această um, legislație putem elimina acele zone gri între informație și publicitate. va trebui să fim foarte atenți pentru a preciza de fiecare dată lucrurile pe cât posibil. Și acum o întrebare concretă pe care vreau să o adresez Comisiei. În propunerea dumneavoastră se prevede o interdicție a comparației între produse. Și cred că acest lucru este foarte bun. Nu putem face comparativă între diverse medicamente pentru că, de fapt, pacientul nu are destule cunoștințe pentru a înțelege foarte bine aceste comparații. Însă în această propunere se afirmă de asemenea că această comparație este posibilă dacă este adresată doar medicului și ea nu ajunge până la pacient. Și mă întreb dacă este bună această precizare, această diferențiere. Pentru că nu știu dacă pacientul ar avea într-adevăr de câștigat de pe urma acestei diferențe. De asemenea, aș vrea să revin la cele spuse de doamna Roth Berend. Dânsa spunea că vorbim aici despre contrafacerea de medicamente și n-ar trebui să vorbim atât de mult despre comerțul paralel. Sunt de acord, însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că vom adopta măsuri și, în cadrul acestor măsuri, ar trebui să țintim foarte bine acest proces al contrafacerii medicamentelor, fără să creăm prin aceasta o piață paralelă. Acest lucru este important și uh, mă uit aici uh, în stânga mea, văd că sunt aici reprezentanții ai industriei farmaceutice care ar dori să uh, elimine de pe piață acest comerț paralel. Deci trebuie să lăsăm clar faptul că, de fapt, scopul propunerii este de a lupta împotriva contrafacerii medicamentelor. Un al treilea element. S-a spus că 50% din medicamentele contrafăcute sunt difuzate pe internet. Domnule comisar, considerați că propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră este suficientă pentru a putea limita această utilizare frauduloasă a medicamentelor contrafăcute? Mulțumesc. Ultimul vorbitor din această rundă, doamna Gutierrez Cortines. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul comisar, pentru că anul trecut doamna Sartori și eu am prezentat o rezoluție în legătură cu principiile active care erau importate fără niciun control și mă bucur că acum Comisia a preluat această idee a controlului importului de principii active. Vreau să o salut uh, pe doamna Sartori, care nu este aici, din păcate, și de asemenea pe domnul comisar pentru această idee. Eu vreau să prezint două teme care sunt îngrijorătoare pentru mine. În primul rând, e clar că cu un document sau două nu putem rezolva toate problemele de pe piață. Însă există o întrebare pe care trebuie să o abordăm, și anume, cum putea, putem evita acea problemă acel conflict al distribuției. Pentru că se întâmplă așa cum s-a întâmplat anul acesta în Marea Britanie, din motive de um, probleme ale pieței, președintele intervine. Aș vrea să rog colegii să păstreze liniștea pentru a auzi bine intervenția dumneavoastră. Este prea mult zgomot în sală. Vă rog, acum continuați. Și din această cauză, Marea Britanie au rămas fără anumite medicamente. O a doua întrebare. Cum de dumneavoastră, domnule comisar, ați putut vota pentru liberalizarea farmaciilor? când știm foarte bine că farmaciștii sunt cei care pot informa cel mai bine persoanele în vârste și pot oferi informații în legătură cu medicamente care pot fi vândute fără rețete, dar care, de exemplu, nu sunt recomandate pentru anumiți pacienți. Cum de comisia preferă un sistem liberalizat al farmaciilor, când, de fapt, farmacia poate consilia pacientul și poate informa mult mai bine decât informațiile pe care le-ar primi pe internet, de exemplu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Liz, vă mulțumesc pentru precizia dumneavoastră, pentru precizările făcute. Am înțeles uh, exact uh, cum gândiți. Cred că oricum ați avut o abordare mai pozitivă și mai puțin radicală decât ce am citit eu în presă. Dumneavoastră ați vorbit despre asociațiile de pacienți, aceste asociații fiind uh, avampostul uh, anumitor uh, reprezentanți a industriei farmaceutice. Însă asta trebuie demonstrat. În ceea ce privește În ceea ce prește prospectul și indicațiile de pe prospect, aceste informații sunt verificate, în primul rând, și sunt uh, oferite într-un mod lizibil. Dumneavoastră ați cerut să avem niște prospecte li ușor uh, vizibile, însă avem deja reguli în acest sens. Eu am luat medicamente, am citit uh, prospectul care era scris într-o germană foarte frumoasă și am înțeles despre ce era vorba. Însă e vorba de responsabilitate. De multe ori în prospect sunt uh, incluse toate efectele secundare posibile și imaginabile. E clar, calitatea prospectelor trebuie îmbunătățită, însă trebuie să discutăm cu autoritățile de supraveghere. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Doamnă McKevin. Mă voi uh, asigura că veți primi toate informațiile necesare în legătură cu achizițiile publice ecologice. Vă voi uh, pune la dispoziție tot ceea ce s-a făcut, tot ceea ce e posibil înainte de sfârșitul acestei săptămâni. În ceea ce privește farmacovigilența, scopul nostru nu este să limităm riscurile cunoscute. Atunci când e vorba de farmacovigilență, E important să ne dotăm cu un sistem care să ne informeze în legătură cu riscurile necunoscute. Aceste riscuri necunoscute sunt luate în calcul când se face autorizația pentru medicamentul respectiv și în dosarul de autorizare toate elementele sunt luate în calcul. În cazul medicamentelor um, care sunt uh, prescrise de către medic. Deci acest lucru este deja avut în vedere pentru multe medicamente care au efecte secundare periculoase. Deci anumite medicamente sunt folosite doar pentru niște patologii bine definite și informațiile sunt puse la dispoziția tuturor celor competenți. Atunci când vorbim despre farmacovigilență, vorbim despre riscuri necunoscute până acum. De exemplu, există cazuri tragice chiar cu ca, pe care le-am întâlnit când riscurile au apărut după ce medicamentul se afla deja în circulație de ceva timp. Propunerea pe care o facem noi se referă la informațiile privind riscurile necunoscute, riscuri care apar de multe ori în legătură cu un alt risc, doar că și aici posibilitățile sunt uh, numărate, nenumărate. Noi propunem ca autoritățile competente să primească la timp toate informațiile necesare pentru a putea uh, lua măsuri. în ceea ce privește posibilitatea intervenției unei părți terțe independențe. Bine, aici cred că trebuie să fim precauți. Fabricantul de produse medicamentoase are posibilitatea de a oferi informații în legătură cu acest proces în revistele de specialitate. Bineînțeles, uh, să nu uităm că aici sunt uh, implicați și banii. Dacă eu, în calitate de fabricant public, într-o revistă specializată informații despre produsul meu, deci fie informațiile respective sunt publicate sub răspunderea editorială a publicației respective, fie fabricantul este responsabil. Deci Asta trebuie însă spus în mod clar și asta înseamnă că fabricantul plătește pentru difuzarea informațiilor respective și e clar că revista respectivă nu va publica informațiile în mod gratuit. În ceea ce privește trimiterea la această parte terță neutră, da, e interesant, însă să nu uităm că avem și principiul controlelor exante, și anume informațiile care vor fi publicate trebuie confirmate, verificate în prealabil. Bineînțeles, ă, ne renunțând la controlele ex post. Domnule Kramer, vă mărturisesc că nu am cum să vă răspund la prima întrebare. Nu am textul în față. Vă voi da un răspuns în scris, așadar. Cu permisiunea dumneavoastră. Dacă doriți să aduc lămuriri suplimentare la text, o voi face. Dumneavoastră ați vorbit despre comerțul pe internet. Bineînțeles, dacă o persoană e destul de tâmpită, îmi cer scuze pentru utilizarea acestui termen, încât să cumpere un medicament pe internet din Nigeria, e bine, nu pot să ajut cu nimic această persoană. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să-i spun consumatorului să nu își cumpere medicamentele pe site-uri sau de la vânzători care nu se află în Uniunea Europeană, deoarece majoritatea acestor medicamente sunt contrafăcute. E bine, cel care e suficient de tâmpit pentru a face trebuie să-și asume urmările. Același lucru se aplică și comerțului paralel. În ceea ce privește această formă de comerț, putem apăra poziții diferite, putem vorbi despre utilizarea economic, însă dacă e să privesc lucrurile din perspectiva Germaniei, de exemplu. Comerțul paralel ar permite scăderea prețurilor de sănătate, de îngrijiri de sănătate în uh, Germania. Însă în cazul Portugaliei, de exemplu, comerțul paralel nu ar fi ceva bun, deoarece ar avea o influență contrară asupra prețului la medicamente în Portugalia. Însă nu prea văd eu cum putem avea în vedere toate aceste considerente, deoarece avem o regulă care spune că legislația de piață internă trebuie respectată și în cazul comerțului paralel și în cazul medicamentelor fără rețetă. Curtea de Justiție, și nu critic nimic aici, uh, deci nu face nicio diferență între medicamentele fără rețetă și triciclete pentru copii. Deci avem jurisprudența curții privind comerțul pe internet și nu putem face nimic. Nu știu dacă vom putea controla aceste farmacii care operează pe internet. Statele membre vor trebui să se ocupe de aceste controle. Însă trebuie să supraveghem, să urmărim lucrurile îndeaproape, să vedem ce se întâmplă pentru a vedea ce putem face. Și pentru a vedea dacă în cazul medicamentelor cu rețetă nu am putea fixa eventual alte priorități decât cele care se aplică în cadrul pieței interne. Eu însumi am îndoieli și mă întreb dacă libera circulație a mărfurilor ar trebui să fie principalul principiu să fie prioritatea numărul unu care se aplică medicamentelor uh, cu rețetă. Deci mă întreb dacă nu există și alte considerente de sănătate care ar trebui să intre în joc. Împărtășesc cu dumneavoastră gândurile mele și susțin că ar trebui să fim cât mai precauți. În ceea ce privește medicamentele contrafăcute care provin din țări terțe și care inundă piața noastră. Noi putem combate acest fenomen doar prin campanii de informare. Nu dispunem de alte arme decât informarea cetățenilor. Și, bineînțeles, sunt dispus să discut cu Parlamentul pe marginea acestei chestiuni esențiale. Din cât am înțeles, propunerea pe care o facem se referă la prezența medicamentelor contrafăcute în um, farmacii legale. Vorbim despre probleme care apar pe filiera de comercializare legală autorizată. În ceea ce privește vânzările ilegale, chestiunea se pune dintr-un alt unghi, din unghiul uh, combaterei criminalității. Doamnă Gutierrez, dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare foarte dificilă și nu am cum să vă dau un răspuns abstract. În Uniunea Europeană vine întotdeauna clipa când, într-un loc sau altul, un medicament nu mai este disponibil. E cazul piețelor mai mici, de exemplu Malta sau Cipru și noi am făcut o propunere tocmai pentru a ajuta aceste țări de dimensiuni mici. Deoarece prospectele trebuie traduse în limbile naționale, de asemenea există medicamente folosite foarte puțin și fabricantul nu consideră că ar fi rentabil să traducă prospectul în limba națională a unui stat. De asemenea, există și medicamente care nu mai sunt disponibile din cauza comerțului parlament sau alte, uh, paralel sau alte medicamente nu sunt disponibile deoarece nu mai sunt rambursate de autoritățile dintr-un anumit stat. Deci există diferite cauze în spatele acestei probleme legate de disponibilitatea alimentelor, ă, medicamentelor. În orice caz, noi putem să încercăm să veghem la asigurarea disponibilității medicamentelor, însă asta nu are nimic de a face cu liberalizarea produselor medicamentoase, de altfel nici nu știu de unde a apărut această idee nu e vorba de liberalizare. După părerea mea, s-a produs o neînțelegere. Este clar că regulile riguroase privind autorizarea, privind responsabilitatea, trebuie schimbate. Nu văd uh, unde se vorbește despre liberalizare în această propunere, sau cel puțin eu nu văd asta, dar poate că e doar o neînțelegere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Verhoegen. Înainte de ultima serie de întrebări și răspunduri, vreau să vă spun că ne-am depășit timpul așa cum mă așteptam, însă nu contează. Ar vrea să vă rog să fiți cât mai conciși cu, conciși cu putință. Să-i rog pe toți participanții. Domnul Thomas Ulmer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al comisiei, vor, voi fi succint voi vorbi despre farmacovigilență. Eu nu aș dori ca și în alte domenii să avem o singură țară care să fie la originea 90% dintre înștiințări. Eu cred că e important să găsim o soluție adecvată pentru comerțul paralel. văd că avem păreri împărțite. Ceea ce contează cel mai mult este pacientul. E important ca aceste medicamente să fie disponibile. Statele membre ar trebui de asemenea să organizeze un sistem de rambursare a medicamentelor, însă e clar fiecare țară își are propria răspundere în acest domeniu. În ceea ce privește informarea pacienților, e clar că aceștia doresc să aibă toate informațiile disponibile ați spus dumneavoastră și vă că ați reușit să citiți un prospect bine redactat în germană. aceste informații, bineînțeles, apar la origine, nu apar la destinație. Și sunt redactate acolo. Eu aș vrea să vorbesc puțin și despre relația între publicitate și informare. Însă să nu uităm și relația dintre pacient și medic. Toți actorii trebuie respectați, nu trebuie împovorați uh, în mod birocratic. Dumneavoastră ați vorbit și despre acea revistă londoneză de farmacie. Există însă și anumite chestiuni uh, problematice. Mă întreb dacă publicitatea ar putea afecta prelungirea uh, vieții unui pacient, de exemplu, dacă acesta este conștientizat uh, în legătură cu anumite avantaje oferite de un tratament sau de un produs. De asemenea, există și chestiunea vaccinelor. Ne-am dat seama că, ne-am da, că am hotărât să nu mai vaccinăm populația împotriva anumitor boli. Eu cred că ar trebui să avem un cod de conduită în această privință, cod de conduită respectat de către toți cei implicați. Însă cred că prin acest dosar ne aflăm pe calea cea bună. Vă mulțumesc. Doamna Avril Doyle, a doua persoană de pe lista mea. Aveți cuvântul, doamne Doyle. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului comisar pentru faptul că și-a petrecut atât timp uh, cu noi. Colegul meu, John Boyce, a menționat zona cenușie între publicitate și informare sau să spun informare și publicitare. Mai există o zonă cenușie și ar vrea lămurire din partea domnului Verhoeven și anume zona cenușie între ce este un medicament și ce este un instrument medical. Este o problemă din ce în ce mai uh, importantă în industria farmaceutică. Înțeleg că domnul comisar a renunțat la planurile de a redacta o propunere pentru a uh, reformula directiva privind instrumentele medicale. Avem o directivă, vrem să fie reformulată. Avem de asemenea și un ghid, de călă, un ghid al comisiei care stabilește ceea ce este aparatura medicală față de cea farmaceutică. În Germania mai ales, și văd că există diferențe mari de interpretare între colegiile medicale, de exemplu. Există de asemenea și interpretări diferite de la o țară la alta, ceea ce creează foarte multă confuzie în domeniu. Documentul uh, menționat privind uh, ghidul medical este depășit, nu mai este bun în ceea ce privește tehnologia și aparatura medicală s-au înregistrat multe progrese. Însă dacă avem îndoieli în legătură cu ceea ce este o aparatură medicală sau un produs farmaceutic, e bine știm care vor fi probleme, știm încotro ne îndreptăm. Deci ar vrea ca domnul Verhoeven să mă lămurească. Când vom avea un document de călăuzire revizuit, când vom avea o directivă privind aparatura medicală reformulată pentru a ști ce acest diferența dintre un medicament și aparatura medicală. Mulțumesc, Avril Doyle. Doamna Cathy Sinnott, aveți cuvântul. Încerc cer scuze, spune vorbitoarea, am trei întrebări foarte scurte către domnul comisar. Mai întâi se vorbește despre economia ecologică în creștere și cred că ar fi foarte important dacă ați analiza de ce este atât de greu să se ajungă la succes în acest domeniu și am să mă refer la situația din țara mea în care foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit și cu care lucrez știu foarte bine cum trebuie produs uh, biogazul, uh, din punct de vedere economic și așa mai departe și cu toate acestea, motivele pentru care nu pot să facă lucrul acesta este că compania de gaz care deține toate conductele refuză să le dea uh, posibilitatea de a produce uh, gaz uh, din alte surse alternative. Pentru că aceste persoane Uh, trebuie să se racordeze la rețea, ele sunt taxate și cred că trebuie să analizăm această situație. Același lucru și cu electricitate. Atunci când oamenii, nu mă refer acum la marile companii, când oamenii încerc să realize, încearcă să realizeze un, un proiect uh, local, ele trebuie, ei trebuie neapărat să se racordeze la rețea și aici sunt uh, penalizați. Or, de câte ori au de-a face cu o companie mare, acesta este de obicei un, o companie care se bazează pe combustibil fosil. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, mă refer la produse. Am făcut foarte multe progrese pe energia, eficiența energetică, acum toată lumea înțelege care e diferența între diferitele coduri, dar va trebui să încercăm să arătăm într-un fel sau altul că respectivul produs uh, se așteaptă să dureze, să poată funcționa un anumit număr de ore. Și asta trebuie să, uh, trebuie să se regăsească în modul de uh, concepție, în concepția produsului, în dezvoltarea acestuia, pentru că uh, dacă uh, cumperi un produs pe care îl tot înlocuiești mereu pentru că are o durată de viață foarte redusă, atunci asta nu mai înseamnă o eficiență energetică bună. Uh, dumneavoastră vă ocupați de uh, normele legislative privind uh, medicamentele în Europa și aici trebuie să vă spun că sunt dezamăgită. Dumneavoastră vorbiți mereu de protejarea pacienților și asiguranței și așa mai departe. Există uh, un medicament, acidul uh, fluorhidric, pe care îl regăsim mereu în apa pe care o bem. Și cu toate acestea, acest produs nu a primit niciodată autorizare, dar încă din anii 50 acesta se regăsește în apa pe care o bem. Acest produs nu a fost niciodată autorizat în calitate de medicament, deci legislația vorbește despre asta și propriile noastre servicii de sănătate îl introduc în apa pe care o bem. 70% din irlandezi uh, sunt, uh, în fie, ingerează în fiecare zi uh, acest uh, produs care poate să ducă la probleme serioase de sănătate, la probleme de uh, sănătate a oaselor și așa mai departe. Ori dumneavoastră care vă ocupați de acest sector nu ați reglementat această situație. Mi se pare că e un scandal. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sinăț. Domnule Ickman. Domnul Wickman. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar am venit tocmai când vorbeați despre directiva privind ecodesign și mulțumesc pentru observațiile pe care, pentru precizările pe care ni le-ați uh, făcut. Ca și uh, domnul Clas, uh, spre deosebire de domnul Clas, eu nu cred că trebuie să ne implicăm în uh, de doamna clasă, nu cred că trebuie să ne implicăm în fiecare, în uh, elaborarea fiecărui uh, produs și așa mai departe. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe proiectele legislative mari. Acum câțiva ani, Comisia a prezentat un document care a pus accentul, ca și numeroase uh, studii științifice, pe faptul că numeroase resurse naturale sunt din ce în ce mai problematice și vor fi în continuare tot mai problematice, nu numai pentru că apar în întreaga lume uh, energie, uh, economii emergente care caută peste tot uh, resurse energetice, miniere, de lemn și așa mai departe, în Africa, de exemplu. Dar au existat în trecut tentative de a uh, încuraja reutilizarea și reciclarea dar de fapt s-a făcut foarte puțin în acest sens. Și în prezent, organizarea actuală a, organiza a, a producției și consumului nu, sunt foarte, nu este foarte eficientă. Ne putem gândi la o organizare funcțională în care, în loc să cumperi produsul, poți să-l închiriezi. Și dacă așa ar, ar sta lucrurile, produsul ar fi conceput, cred eu, foarte diferit. De asemenea, am putea să analizăm problema uh, Uh, tehnologiei și cercetării într-un mod mult mai eficient. Am putea utiliza uh, materiale reciclate uh, mult mai mult. Dar aș dori în orice caz să vă încurajez să faceți progrese în acest sens cât mai mult. Discuția asta n-am început-o astăzi, ci acum vreo 10 ani, în contextul um, politicii privind produsele integrate. În prezent, Metodologia este destul de clară și am putea să includem aici și eficiența resurselor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Mai întâi, mulțumesc foarte mult lui Ulmer. Sunt de acord cu ce spui. Noi nu ne propunem să reglementăm acest domeniu. Regulamentul nostru este mult mai specific și cred că un doctor bun nu poate decât să se bucure că pacienții săi sunt foarte bine informați. Asta este și în interesul lor. Și dacă pacientul îi întreabă, domnule, de ce îmi dai medicamentul cu tare, sunt convins că un medic bun va ști să-i răspundă în mod adecvat. Doamne Doyle, am analizat cu multă atenție întrebarea pe care mi-ați pus-o și am ajuns la concluzia că bazându-mă pe informațiile pe care le am, uh, am considerat că acestea nu sunt suficiente pentru a-mi permite să vin cu o propunere rezonabilă. Dacă am venit cu o revizuire anul acesta, uh, asta n-ar avea prea mult sens și uh, ar pune probleme programului pe care ne-l stabilim pentru 2010. Însă aveți dreptate, este tot mai greu să tragi o linie de demarcație în prezent. Înainte, lucrurile erau mult mai clare și era mai greu să se ajungă la situații de confuzie, dar acum un produs este mult mai greu de definit. Același lucru ar putea să fie un element de aparatură medicală sau un medicament uneori. Dar în baza informațiilor pe care le am deocamdată, cred că ar trebui ca acest subiect să-l lăsăm pentru 2010. Dacă cumva el se va transforma înainte de asta într-o problemă urgentă și dacă vom avea nevoie rapidă de clarificări, atunci vă rog să îmi atrageți atenția și voi vedea ce se poate face în afara unei noi, unui nou act uh, legislativ, deci în baza a ceea ce uh, avem deja. Doamne Sineț, la prima întrebare Practic, acolo este vorba despre concurență. Și aici domnul, colegul meu, domnul Gros, cred că va trebui să vă răspundă. Sunt convins că veți putea să uh, obțineți informațiile necesare. În ce privește florul din apă, știți la fel de bine ca și mine că această problemă a fost analizată îndeaproape și părerea comisiei nu s-a schimbat. Dacă în apa potabilă se include fluorură, asta nu, nu înseamnă că respectiva substanță este un medicament. Problema aceasta trebuie să o rezolvați în Irlanda, și această chestiune trebuie să o adresați Parlamentului irlandez. Nu știu ce am putea noi să facem la acest nivel pentru a soluționa problema la care vă referați. Da, chiar dacă acest uh, element ține de domeniul sănătății, nu înseamnă că uh, respectivul, respectiva substanță, fluorura, este un medicament. Sunt lucruri distincte. Mulțumesc uh, domnului Wickman s-a referit la o serie întreagă de posibilități, printre care consumul și producția ecologice și îi mulțumesc pentru că s-a referit și la diferitele modalități de comportament al consumatorului și la diferitele tipuri de comunicare. Într-adevăr, ar trebui să fim cât mai flexibili în acest uh, domeniu și înțeleg foarte bine observațiile pe care le-a făcut domnia sa. Este într-adevăr o misiune pe care va trebui să ne o asumăm în anii următori. Așa încât vă mulțumesc foarte mult pentru numeroasele întrebări pe care mi le-ați adresat. A fost o dezbatere extrem de intensă și sper că vom putea să continuăm cooperarea noastră pe același ton. Mulțumim, uh, mulțumesc, mulțumesc uh, domnului vicepreședinte al Comisiei. În numele tuturor colegilor vă urăm mult succes! Dear Stimați colegi, aștept, a, am depășit deja programul. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul Schnellhardt, respectiv reguli de sănătate privind produsele derivate de origine animală și Aș dori să-i cer permisiunea domnului Steinhardt să trecem direct la vot. Se poate? Da? Mulțumesc. A, atunci, dacă doriți să interveniți, vă rog să fiți foarte succint. Mulțumesc. Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Este un raport foarte complex și extrem de tehnic, așa că aș vrea să insist asupra faptului că sunt foarte multe elemente reglementate aici care nu întotdeauna sunt ușor de înțeles. Și mie mi-a fost greu să parcurg întregul material, dar am colaborat cu reprezentanții președinției cehe, cu uh, uh, Consiliul, pentru a aduce îmbunătățirile care se impuneau nu conținutului, ci structurii textului. Și dacă vom avea un rezultat pozitiv la vot, sperăm să putem încheia acest dosar la prima lectură. Practic se reglementează atât o definiție a produsului final, cât și a produsului în același timp și trebuie să ne asigurăm că se pune capăt oricărei forme de fraudă în acest domeniu. Considerăm că acesta este un pas foarte important în direcția cea bună și credem că o dezbatere suplimentară nu este necesară, putem trece la vot direct. Domnul președinte, la pagina 9 din dosarul dumneavoastră, amendamentul 56 va fi supus votului. S-a făcut o mică greșeală. Prin urmare, mențiunea uh, de aici cu privire la faptul că ar deveni caduc este incorrectă. Începem așadar cu amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. Două amendamente identice, 96 și avrii 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul numărul 10 a fost retras. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 18 voturi pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Ba nu. Nu. Devine caduc 101, îmi cer scuze. 102. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18. Agri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Nu. Verificăm 105. Ayala Sanders, Sornoza Martinez. Am deschis votul. Am închis votul. 11 voturi pentru, 20 împotrivă, Într-adevăr a fost respins. 11. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Agri 19. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. Agri 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc și urmează 15 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. Agri 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. 19 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele două amendamente devin caduce. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pe următorul votăm ceva mai târziu, dar acum 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. Și 27 urmează cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Voi verifica votul la amendamentul 27 din partea raportorului. Am deschis votul. Am închis votul. 24 de voturi pentru, 14 împotrivă, s-a adoptat. 113 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc, la fel și urmă celălalt. Apoi urmează două identice, 116-117, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. La fel și următorul. vă supun votului amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. 119. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul îl vom vota mai târziu. 123 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, nu se votează următorul. Acum 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis. 5 pentru, 27 împotrivă, respins. treizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Următorul caduc 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două identice, 134 și 28 agri pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 19 împotriva respinse. 133. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două identice, 135 și Agri 29 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 16 pentru, 20 împotrivă, respinse. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este Catuc. Să verificăm 137. Supun la vot amendamentul 137 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 44. Amendament preluat de ALDE. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul este caduc. Agri 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 Uh, scuzați, 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două identice, 143 și agri 31. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Trecem la 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 32 și 149 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 și Agri 34. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 24 împotrivă, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 154 4 și Agri 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 155, vot electronic. S-a închis votul.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Două identice, 158 și agri 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc, 160. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. I'm just checking 59. amendamentul 59, dacă trebuie să votăm. It was adopted. Yeah. So, so yeah, 59. 59. Cine pentru? Împotrivă?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 abțineri, se adoptă. Osta și agri 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 și 170 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm prin vot electronic. Cea a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Agri 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 identice, 172 și Agri 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 și Agri 44 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul, vom verifica 172 și Agri 44. S-a închis votul. 9 pentru 33 împotrivă respinse. 175 și Agri 45, identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul este caduc. Agri 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 71. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 72. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu votăm la 73. 176. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 identici 177 și Agri 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următor va fi votat mai târziu. 178 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic. 178. s închis votul. 22 de voturi pentru, 20 împotrivă se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 identice, 76 și agri 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 52 îl voi verifica. Trecem la 179. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 7 pentru, 36 împotrivă, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul a fost retras. Agri 53. Agri 53. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 și 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 este caduc. Agri 54 la fel. Trecem la 82. doi întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Nu, spune președintele. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Agri 1 pentru, Moțiune de ordine a raportorului. Mă scuzați. Retrag amendamentul 1. Aș vrea să retrag amendamentul 1, deoarece e vorba doar despre un amendament uh, care ține de redactare. Am modificat versiunea corectă. Înțeleg, spune președintele, să suntem la Agri 1. Însă înțeleg intervenția noastră. Pentru Agri 1. Împotrivă. Abțineri. Respins. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 83. S-a închis votul. 36 pentru 5 împotrivă se adoptă. Agri 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 3 și 84 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 2 identice, agri 4 și 85 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Următorul a fost retras de către raportor. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul a fost retras. Să verific agri 5. devine caduc. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Optzeci și șapte pentru, împotrivă, Agri 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88, caduc, agri 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90. Următorul este caduc. secundă. Verificăm cum am votat la Agri 53. Supun la vot Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul caduc, 91 și agri 11 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 92 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 6. Să verificăm dacă trebuie votat. Da, îl supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Proiectul de raport modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, nimeni nu s-a împotrivit, două persoane s-au abținut, se adoptă. Ultimul vot. Proiectul de regulament legislativ, vot electronic. S-a închis votul. 38 pentru, două abțineri, nimeni nu a votat împotrivă. Felicitări domnului Horst Schnellhardt. If I'm right, let me move to item... Trecem acum la punctul 21. Doyle. Domnule Doyle, vă rog. Moțiune de ordine, domnule președinte. Poate că pentru personalul nostru ar fi bine să rezolvăm problema limbii pentru unele dintre amendamente, pentru că în engleză să zic că se dă dovadă de lipsă de eleganță la unele amendamente. Și n-aș vrea să fac uh, amendamente orale mici de fiecare dată. Deci, dacă puteți permite acest lucru, să spunem exact ce vroiau să spună colegii prin amendamente, eu pot să fac modificările pentru engleză, dar la celelalte limbi nu mă pricep. Ok, Karl Hans Florence. Domnul Florence. Pentru a vorbi referitor la germană, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adaug și eu la cele spuse de doamna Doyle n-ar trebui să permitem să ni se impună un termen de 24 de ore pentru o dezbatere și totul să fie făcut numai în engleză. Eu sunt dispus să fac uh, această muncă în engleză, dar avem niște drepturi fundamentale ale deputaților și acum, în ultimele luni înainte alegerilor europene, adevărul că aceste drepturi nu mai sunt respectate. Să vedem până unde ajungem, până unde permitem să, să mergem. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine ce ați vrut să spuneți, data viitoare nu ne vom grăbi atât de tare. Așa cum ne-a spus doamna Doyle, a cerut să se facă niște clarificări referitoare la versiunea lingvistică, în special în engleză. Vom face acest lucru și vă vom înmâna aceste modificări după aceea. Acum trecem la punctul 21 și anume propunere de rezoluție pe tema finanțării politice privind clima. Avem 42 de amendamente care au fost prezentate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 17 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, domnul Florenț, cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17. Vom verifica amendamentul 16 al doamnei Hasi. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă. Mulțumesc, într-adevăr, s-a respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face verificare electronică. Să deschizi votul. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 30. The vote is closed. S-a închis votul. 14 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 31. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Următorul este caduc. 34. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face și aici o verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul 22 la 21. Se adoptă. Alineatul 12 se adaugă un nou alineat, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 37 în patru părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom face o verificare electronică. The vote is closed. S-a închis votul. 27 la 16 se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A patra parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. 39 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Se adoptă cu majoritate. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, spune doamna Doyle, dacă această rezoluție va trece pe agenda planarei în numele dumneavoastră și al altor colegi, pentru a nu intra în procedura articolului 45.2 și pentru că votul a fost de 39 la 2 nu înseamnă că nu vrem dezbatere la plenară, deci să ne asigurăm că avem dezbatere la plenară. Dacă există obiecții să o spuneți, însă eu una pot să vă spun că m-am săturat deja să avem dezbateri uh, pe baza acestui articol 45.2, dezbateri sumare. Eu vreau o dezbatere plină la acest subiect. Domnul Bowis. Este o întrebare orală cu rezoluție. Deci, uh, nu se poate să nu fie dezbătută. Probabil că știți că decizia finală în legătură cu plenara se ia la conferința președinților, de aceea poate că ar fi mai bine să subliniați acest lucru la discuțiile de grup și să cereți președinților de grup să uh, cear acest lucru la conferință. Dragi colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct, vă spuneam, este punctul 22, protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, raport pentru aviz. Aș vrea să rog pe doamna raportor Murco să o întreb dacă îmi permite să trec direct la vot. Vă mulțumesc. Pregătiți-vă lista de vot. Amendamentul 56 pentru împotrivă abțineri Verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 17 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Amendamentul 57 și 58 sunt identice. Vot uh, pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 la 21 se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul amendament a fost retras. 59. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul, 20 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Următorul este caduc, 61 pentru, împotrivă, abțineri, Verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Next falls. Amendment number 2 is in Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 3. S-a închis votul. 18 pentru, 21 împotrivă, de asemenea respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică la amendamentul 63. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 18 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, Verificare electronică la amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 la 20 se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 14 pentru 25 împotrivă, se respinge 69 pentru împotrivă, Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. 19... S-a închis votul. 19 la 21 se respinge. Amendamente identice 70 și 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Nu, acesta este caduc. 76 de asemenea. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 și 45 se votează împreună, vot cu apel nominal. Sunteți de acord? Da? Cred că verzii nu au 17 membri, dar mai sunt și alte grupuri care au, au cerut acest lucru, deci e, sunteți de acord, e un acord. Sau vă rog să vă ridicați atunci cei care ați cerut vot cu apel nominal. Not enough. Not enough. Far. Nu sunteți uh, suficienți. De fapt, sunteți uh, departe de a ajunge la numărul necesar. 10, 11... Yeah, it's absolutely clear. Yeah, it must be 70 members of the committee. Never. Trebuie să fie 17 membri ai comisiei, indiferent de prezența la vot. Deci e foarte clar, spune președintele. Cine este pentru 6 și 45? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru 21 împotrivă se respinge. 80 în două părți. Pentru prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81-82 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare electronică pentru amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă. Se respinge. 83, partea A. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică pentru 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Următorul a fost retras, următorul amendament este caduc, 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 partea, 83 partea B, 86 partea B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 și 86 partea B, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 88, dacă vreți, facem o verificare electronică, s-a deschis votul. It's quite different. <laughs> s-a închis votul. Într-adevăr, majoritate 28 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă acum. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul a fost retras. 92-93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94 caduc. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă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 Un vot pe părți. 107. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110, Văd pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 23 împotrivă. Se respinge în mod clar. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Următoarele două, nu mă scuzați, spune președintele, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122. Pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru 122. A. Ah. Again, different situation just now. now it's... Iată că avem așa cum o situație foarte diferită. S-a închis votul. 28 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 32 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 124 pentru. împotriva. Abțineri se adoptă. 2 identici 125-126, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129, vot pe părți, în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 a fost retras, 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vom face o verificare electronică pentru 38, probabil că este o greșeală mea. 38 of raportor, yeah? 38 al raportorului. Verificare electronică, s-a închis votul. 36 pentru, 5 împotrivă. Îmi pare rău, spune președintele. 134 and 133. 134 și 133, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul a fost retras, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul a fost retras, 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 46. The vote is closed. S-a închis votul. 18 pentru, 22 împotriva, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum anexele. Prima a fost retrasă, 138, doamna Ries, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul a fost retras, 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerente 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 este caduc, 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de aviz modificat, vot cu apel nominal. The vote is closed. 23 in favor. 23 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. My congratulations to Mrs. Felicitări doamnei Murco. Dear colleagues, yeah, there is a point of... Dragi colegi, moțiune de ordine a domnului Bowis. Domnule președinte, o problemă de natură tehnică. Poate ați observat că la sfârșit uh, voturile erau prezentate pe ecran și de câte ori aș cerut votul, ele n-au apărut pe ecran la sfârșitul votului nostru. Există vreo justificare, vreun motiv pentru aceasta? dacă nu putem să-i rugăm pe tehnicieni să se ocupe pe viitor de această problemă. Mă scuzați, spune președintele, dar nu pot să văd ce e în spatele meu. Așa că nu știu ce s-a întâmplat și, bineînțeles, îi putem uh, întreba pe tehnicieni. Dar nu apărea, spune domnul Bowis, nici uh, pe ecranul nostru. În orice caz, nu vreau să repetăm votul. sorry. Let me move to last item of today's agenda, which is item 5. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, a raportul doamnei Maria Satori, punctul 5. Am să dau cuvântul doamnei Sartori, vă rog. Presidente, la relazione di cui mi occupo io. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul de care mă ocup în această după-amiază a fost elaborată recomandarea Consiliului privind siguranța și privește siguranța pacienților, inclusiv prevenirea infec infecțiilor din spitale. Este o bună ocazie pentru comisia noastră să luăm în discuție această recomandare în special pentru că ea se ocupă de o problemă importantă. Domnul președinte, vă rog, liniște în sală. Vă rog, doamnă, continuați. Domnul Sartori. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a informat cu privire la un studiu care a fost efectuat pe aproximativ 44.000 de persoane care au suferit de efecte secundare în urma administrării tratamentelor. O parte dintre aceste efecte secundare au fost cauzate de infecții care ar fi trebuit să nu aibă loc. Alte efecte secundare au fost provocate de echipamente inadecvate sau de nerespectarea um, normelor de igienă. Chiar și în zilele noastre în Europa, un pacient din 20 se alege cu o infecție în urma acordării de tratament medical în cadrul unui spital. Au fost 4.000 de morți în urma acestor infecții și uh, în urma urmărilor infecțiilor respective, până între 20 și 30 de mii de persoane au decedat. Raportul își propune să arate faptul că este foarte important ca în Uniunea Europeană să dispunem de mijloacele necesare pentru a soluționa aceste probleme, în baza informațiilor colectate de la nivel uh, național, regional și de la nivelul comunităților. Până în anul 2015 va trebui ca numărul acestor cazuri grave să fie redus cu cel puțin 15-20%. Ar trebui să demarăm o campanie de informare pentru pacienți și să întreprindem și măsuri de formare a personalului medical și paramedical. Trebuie să existe specialiști care să se ocupe de controlarea acestor fenomene de infecții intraspitalicești. Apoi, în vederea punerii în aplicare a tuturor acestor norme, trebuie ca toate echipamentele medicale să fie dezinfectate cât mai bine în spitale, în special dacă acestea intră în contact cu pacientul. Astea sunt așa câteva idei mari cu privire la obiectivele pe care și le propune acest, această rezoluție. Sunt câteva informații pe care doream să vi le transmit. 24 februarie este termenul pentru depunerea amendamentelor și sperăm că acest document va fi supus votului la sfârșitul lunii martie la pe 31 martie mai exact, ca apoi el să fie supus uh, votului în plenară în aprilie. Pot să uh, o întreb pe doamna raportor din umbră dacă dorește să intervine, doamna McKinnon. Aveți cuvântul foarte pe scurt, pentru că am petrecut atât de mult timp votând astăzi. Nu o să fac foarte multe amendamente la acest raport, pentru că este o recomandare către statele membre. Și evident că Consiliul va analiza foarte de aproape cum se pune în aplicare, dar aș dori să pun câteva întrebări. Un lucru pe care nu l-am înțeles foarte bine este cel din amendamentul 16, unde comisia trebuie să elaboreze un ghid la adresa pacienților. Nu m-am lămurit. Adică cum stai în Comisia Europeană, faci ședințe acolo și după aceea uh, elaborezi uh, Uh, sfatul pentru cetățenii din fiecare stat membru. Eu cred că profesioniștii din domeniul medicinei, eu cred că cadrele medicale trebuie să se ocupe de treaba asta. Nu mi-e foarte clar ce vrea acest amendament. E cineva, e cineva din partea comisiei aici? Da. Aș dori să vă întreb legat de noțiunea aceasta de uh, obiective, de ținte. Înțeleg că este o chestiune foarte controversată la nivelul Consiliului, aceasta a stabilirii de obiective, de ținte pentru a scădea uh, rata infecțiilor intraspitalice. Și mi-a spus cineva că dacă îți propui astfel de ținte, înseamnă că uh, rezultatul, rezultatul va fi că oamenii nu vor raporta în mod corect. Uh, ce crede Comisia despre asta. Nu cumva este, își depășește competențele stabilind ținte în genul acesta de probleme? Aici mai este o recomandare privitoare la recrutarea de asistente medicale în funcție de numărul de paturi din spital. Ce se întâmplă la nivelul Consiliului cu privire la această recomandare? Este într-adevăr o problemă foarte importantă aceasta a siguranței pacienților și, într-adevăr, guvernele trebuie să coopereze, pentru că în fiecare dintre statele membre există probleme specifice. Sigur că se poate obține valoare adăugată, dar cred că rolul Uniunii Europene este mai degrabă acela de a încuraja cooperarea între guverne și nu de a se ocupa uh, Uniunea Europeană însăși de rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori să vă întreb dacă mai dorește cineva să intervină. John Bowies, aveți cuvântul. Da, pe scurt, domnule președinte, încă o dată aș dori să îi mulțumesc doamnei Sartori pentru faptul că a elaborat acest raport. Și atacul uh, doamnei McKevin uh, împotriva guvernului laburiste britanic a fost exagerat, pentru că uh, tocmai acesta este politica laburistă de a stabili ținte. Și, de alminter, țintele pe care și le propune guvernul laburist sunt mai dure și foarte bine este că e așa în special pentru infecțiile intraspitalicești, există ținte foarte clare și uh, uh, se închid spitalele care nu reușesc să uh, îndeplinească normele. De asta era așa o observație pe care doream să o fac. Doamna McAven reacționează fără microfon. John Bowies. Bun, dar nu e, nu e niciun rău să, în, a, în a stabili ghiduri de bune practici, așa cum facem de-al pentru schimbarea climatică. Nu văd de ce n-am putea face același lucru și aici, cu ținte, cu tot. Dar nu o să intrăm acum într-o dezbatere bilaterală. Patru domenii cred că ar trebui să le consolidăm cumva. Apropo de ce spuneam când era prezent domnul Verhoeven cu privire la faptul că putem uh, combina mai multe aspecte ale siguranței pacienților, poate că ar trebui să ne referim și la alte aspecte colaterale, chiar dacă e vorba doar de punerea implementar, de implementarea mai rapidă a rezoluției privind produsele farmaceutice contrafăcute. E foarte rău dacă pacienții trebuie să se trateze cu uh, medicamente care nu sunt cele reale, pe lângă alte probleme cu care se confruntă ei. Deci am putea să ne ocupăm și de asta. Cealaltă problemă legată de această idee a țintelor. Există Centrul de Control European al Bolilor și cred că ar trebui să spunem foarte clar că fiecare epidemie trebuie raportată acestui for, dacă vrem ca el să fie eficient în asumarea răspunderilor sale la nivel european pentru evaluarea și gestionarea acestor amenințări. Pe urmă, mai este problem, o problemă legată de siguranța pacienților. Accesul la informații privind doctorii uh, mai puțin competenți sau mm, care nu au nici calificările necesare. aceștia sunt penalizați, sunt uh, sancționați, uneori chiar uh, uh, eliminați din profesie. Există un sistem, desigur, securizat pentru a nu permite acestor persoane să aibă acces la profesie, dar trebuie ca și pacienții să fie informați. Și, în fine, la nivelul Parlamentului am uh, lucrat mult pe marginea problemei rezistenței uh, la uh, microbii intraspitalicești. Și cred că ar trebui să declanșăm o campanie de sensibilizare a publicului în acest domeniu, fiindcă e o problemă tot mai însemnată pe care trebuie să o soluționăm, să o abordăm în orice caz. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu. De aceea Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul John Ryan, sper că am pronunțat corect, da? Mulțumesc, mulțumesc și doamnei raportor pentru proiectul de raport. Comisia salută multe dintre amendamentele propuse pentru că acestea vin cu informații suplimentare și atrag atenția asupra anumitor aspecte specifice ale problemei. Mă refer la amendamentul 18 în special, care analizează problema cercetării în mod foarte detaliat, o problemă pe care Comisia o consideră foarte importantă. De asemenea, în ce privește nanotehnologiile și nanomaterialele, iarăși un domeniu care merită menționat, în ce privește tipul de informații suplimentare pe care le solicitați și campaniile adresate publicului în amendamentul numărul 13, iarăși considerăm că acesta merită luat în calcul. În ce privește problemele controversate, suntem de acord cu unele preocupări privind țintele. Și de ce? Pentru că există uh, Um, state membre care sunt la nivelul, că stat, între statele membre se constată diferențe foarte însemnate de nivel cu privire la protecția siguranței pacienților și atunci o să fie greu să se stabilească o țintă unică pentru toate statele membre pe care acestea să o poată atinge într-un anumit termen. Situația e foarte diferită de la un stat membru la altul. De asemenea, ce privește numărul fix de Uh, asistente medicale pe pat de spital. Există o instituție de uh, spitalicească care se ocupă de uh, intervențiile cu risc ridicat. Acolo, de exemplu, este nevoie de mai multe uh, asistente medicale decât ar fi nevoie într-un cămin de bătrâni, unde sunt, nu, nu au loc atâtea intervenții chirurgicale. Uh, de aceea, stabilirea unui număr fix de asistente medicale pe pat, uh, de spital, nu este, mi se pare, o soluție. Va trebui ca statele membre să fie încurajate să adopte bune practici și în funcție de uh, instituțiile de îngrijire a sănătății să stabilească reducerea infecțiilor intraspitalicești ca fiind o prioritate. În al doilea rând, trebuie să uh, consolideze uh, monitorizarea, pentru că atunci când am elaborat acest proiect de recomandare, am constatat că numărul de informații pe care le aveam la dispoziție era foarte mic. Uh, unele state ne-au pus la dispoziție foarte multe informații, în alte state membre n au primit aproape nimic. De aceea sunt într totul de acord cu faptul că trebuie consolidată monitorizarea, monitorizarea și, de asemenea, raportarea. Al treilea element important este creșterea sensibilizării mm, și a mm, formării profesionale a cadrelor medicale, un domeniu foarte dificil. Cu aceste îmbunătățiri în propunerea comisiei, sperăm că se va putea ajunge la o îmbunătățire a siguranței pacienților în general. Acum, în ce privește legăturile cu alte inițiative, da, am luat în calcul această problemă și considerăm că rezistența antimicrobiană, o problemă care a fost dezbătută în Parlament în, în începutul, în, în noiembrie anul trecut, se leagă foarte uh, bine de problema infecțiilor intraspitalice și nu de toate, dar de foarte multe dintre acestea. Prin urmare, Comisia va veni cu o propunere pe care o va prezenta Consiliului până în vacanța de vară pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru toate informațiile, pentru toate intervențiile. Mulțumesc tuturor participanților și în finalul reuniunii o întreb pe doamna Sartori dacă dorește să intervină din nou cu concluzii. Dacă da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție intervențiile colegilor mei și ale reprezentantului comisiei. Mă voi ocupa de analizarea cu multă atenție a amendamentelor care vor fi înaintate și știu foarte bine că în ceea ce privește domeniul acesta sanitar, statele membre au o competență însemnată. Pe de altă parte, la nivel european, știu că favorizăm o liberă circulație puternică și tocmai de aceea este foarte necesar să ne stabilim drept obiectiv omogenizarea calității serviciilor medicale oferite. Mi se pare că pentru cetățenii noștri lucrul acesta este foarte important. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar obiectivul nostru trebuie să fie ca toți cetățenii din orice țară să poată să-și găsească tratamentul adecvat uh, conform criteriilor de calitate necesare în orice loc din Uniunea Europeană. În ce privește accesul în ceea ce privește o campanie de informare a pacienților, aceasta ne eh, vine tocmai din Organizația Mondială, Mondială a Sănătății, tocmai în urma creșterii numărului de infecții. Un număr care, de-al nu se regăsește întotdeauna corect în statistici, îl depășește pe acela chiar. În orice caz, este o problemă foarte importantă și ne vom ocupa de ea. Vă mulțumesc! Thank you very much. So uh, let me close an item with mentioning the provision timetable, deadline. Bun, termenul pentru amendamente este 24 februarie. Votul în comisie pe 31 martie și în plenară probabil în a doua parte a lunii aprilie sau în mai. Așa că, stimați colegi, încheie reuniunea de astăzi spunându-vă care va fi locul și data următoarei reuniuni, și anume Bruxelles. A, va nu. Va fi o excepție. Joi, 12 martie, de la 9 la 12 în Strasburg, spune domnul președinte, și, și apoi luni, 16 martie, din, de la 3 după amiază până la 6 și jumătate după amiază. Apoi, luni, pe 30 martie, la aceleași, între aceleași ore. Și marți 31 martie, e o greșeală în dosarul meu, de la 9 la 12.30, apoi de la orele 15 la, 6, la 18.30. Vă mulțumesc foarte mult! Pe data viitoare! O seară plăcută!